evaluările de impact. Și de îndată ce domnul vicepreședinte Timmermans uh, va fi, se va fi instalat pe locul său, îi voi da cuvântul pentru introducere. Herr Kommissar, Sie haben das Wort. Domnule comisar, aveți cuvântul. And let me say uh, how important Evaluarea de impact este foarte importantă pentru această comisie. Trebuie să avem realizări în ce privește creșterea și ocuparea forței de muncă. Nu trebuie să ne asasinăm întreprinderile cu prea multe reglementări. Trebuie să facem tot ce e necesar pentru a fi sigur că Europa poate să folosească șansele economice pe care nu le folosește astăzi. Cred că noi ca instituție, cele trei instituții, Parlamentul, Comisia și Consiliul, au o responsabilitate să evalueze în momentul în care creează legislație că legislația aceasta își atinge scopurile pe care trebuie să le atingă, nici mai mult, nici mai puțin. De aceea, cred cu tărie în evaluările de impact de la început, când Comisia pregătește lucrările sale, de aceea cred că trebuie să îmbunătățim uh, atât modul în care facem evaluarea de impact în calitatea noastră de comisie și apoi cum uh, lucrează comisia pentru respectiva, respectivul uh, evaluare de impact. Însă avem, um, împreună cu Consiliul și Parlamentul, răspunderea comună de a îmbunătăți evaluarea de impact din mers, pentru că în cele din urmă ce are un impact nu este propunerea de la început uh, de la începutul procesului legislativ, ci rezultatul de la sfârșitul procesului legislativ și noi știm cu toții că nu este același lucru. Trebuie, deci, să încercăm și să îmbunătățim. Știu că Parlamentul are sentimente puternice în acest domeniu, să îmbunătățim, deci, modul în care cele trei instituții fac această evaluare de impact pe parcursul procesului legislativ. În cele din urmă, când uh, spunem ce avem de spus despre o directivă și înainte de a fi transpusă în legislația națională, trebuie să avem o viziune clară apropo de impactul pe care îl are directiva respectivă uh, și trebuie să ne asigurăm că realmente ce se întâmplă este ceea ce s-a intenționat, cum spuneam, nici mai mult, nici mai puțin. La audiere spuneam că mă interesează în mod special ideea de a ajuta IMM-urile din Europa să folosească șansele pe care le au în diferitele studii și în contactele pe care le-am avut uh, cu autoritățile care evaluează impactul din statele membre, mi a devenit din ce în ce mai clar că eliminarea unor bariere administrative uh, din calea IMM-urilor trebuie, va avea un efect catalizator și va lupta împotriva șomajului în Uniunea Europeană. Imaginați-vă, imaginați-vă așa de dragul argumentării că putem să eliminăm, uh, eu știu, administrația, povara administrativă cu 10%, măcar acești 10% pot uh, să ajute pe cineva să, încajeze, să angajeze pe cineva pentru că altfel va trebui să-și închidă afacerea, știu, brutarul sau măcelarul respectiv își închide afacerea pentru că nu are timp să facă ce trebuie. În felul acesta ajungem la rezultate foarte bune. În Uniunea Europeană sunt multe IMM-uri și ajutându-le pe ele ajutăm, luptăm împotriva șomajului. Vreau să vă reamintesc că în Uniunea Europeană 85% din locurile de muncă din sectorul privat sunt la IMM-uri ajutorarea IMM-urilor, eliminând aceste povere administrative și asigurindu-ne că în momentul în care legiferăm pentru ele, legiferăm pentru a atinge scopul pe care îl dorim și nimic mai mult decât atât, aceasta este o contribuție directă la crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Sunt uh, foarte clar, urmăresc foarte clar acest scop uh, și voi veni în fața dumneavoastră și voi asuma răspunderea pentru acest obiectiv. Dar am nevoie de susținerea dumneavoastră, pentru că în momentul în care Parlamentul face evaluări de impact, își aduce o contribuție uriașă la atingerea acestui scop. Nu putem uh, să facem singur acest lucru. Avem nevoie de Parlament și împreună cu Parlamentul, Comisia poate să convingă Consiliul să se apuce de acest lucru. Până acum Consiliul nu a fost foarte activ, ca să spunem așa, și nu a urmat ceea ce uh, au făcut Comisia și Parlamentul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru această declarație și dăm acum uh, cuvântul vorbitorilor nume grupului. În primul rând, colegul Marcus Piper în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Clasa mijlocie, IMM-urile sunt importante pentru noi, sunt coloana vertebrală a economiei și nu trebuie să le supra-solicităm uh, și să le copleșim cu birocrație. Și în toate discursurile noastre frumoase vorbim de asta. Și și discursul nostru, domnule Timmermans, a fost un astfel de discurs, chiar dacă mm, cu o viziune înspre viitor. Însă cel mai important este să începem cu munca de astăzi. Aș dori să vă adresez câteva întrebări, mai ales referitoare la orientările interne ale Comisiei, referitoare la evaluarea de impact. De ce nu mai este prevăzut un test pentru IMM-uri obligatoriu? De ce nu mai este atât de bine formulat rolul evaluărilor de impact? Uh, de ce direcții, uh, directorii generali au atât de mult uh, spațiu de manevră de a decide dacă va avea loc sau nu, dacă se va face sau nu evaluarea impactului. Sunt întrebări concrete, însă în același timp dorim să solicităm uh, Comisiei să facă din nou obligatoriu acest test pen, pentru, pentru IMM-uri. Sprijiniți uh, inițiativa noastră Um, de a face uh, grupul uh, care urmează grupului Stoiber unul mai independent de comisie. State precum uh, Cehia, țările de jos, dar și Germania au astfel de organisme care evaluează impactul legislației și um, a birocrației. De ce să nu existe un astfel de for care independent care să evalueze efectele legislației? Vrem un comitet uh, zvelt care să analizeze aceste lucruri. Trebuie să arătăm cetățenilor și IMM-urilor că Uniunea Europeană nu face prea mult prin legislație, ci face exact cât trebuie. Mulțumesc. Președintele, am să vă rog să

și nu este corect pentru interpreți să spuneți într-un minut un discurs care este spus atât de repede încât nu poate fi rostit. Vă rog să le permiteți colegilor să vă urmărească în ceea ce spuneți. Marie Zanotis. Two minutes domnule președinte. Studiul de impact uh, prevăzut în legislația Uniunii Europene reprezintă o activitate importantă. Acesta trebuie făcut mai întâi pe plan politic, pentru că într-o primă fază Comisia trebuie să examineze respectarea principiului subsidiarității. E o chestiune politică extrem de importantă care ține de competențele Uniunii Europene, ele însele, de protecția principiului uh, respectării competențelor acordate, respectarea acheiului, uh, respectarea partajării competențelor între statele membre și Uniunea Euro uh, Europeană. Asta trebuie să facă Comisia Europeană în primul rând și apoi trebuie să se vegheze la respectarea drepturilor fundamentale, pentru că și ăsta este un aspect foarte important e uh, un aspect care poate stârni multe semne de întrebare și probleme. Și apoi, problema IMM-urilor, care deja a fost evocată, sigur trebuie ținut cont de acestea. Vă pot da exemplul Greciei, în care se uh, pune în aplicare memorandumul și unde n-a existat niciun fel de control, niciun fel de studiu de impact social sau economic. Sunt mii și mii de persoane care trăiesc acum sub pragul sărăciei, mii și mii de șomeri. Comisia este și a membra Troicăi. Trebuie să fim atenți la aceste lucruri. Sunt foarte, mu- foarte multe IMM-uri care au trebuit să își închidă porțile. Uh, 60%, cu 60% au uh, scăzut cifrele de, atac, de afaceri. Aceste IMM-uri nu își mai pot plăti taxele și impozitele. Dacă ar fi fost făcut un studiu de impact economic și social, li s-ar fi putut acorda o șansă. Deci trebuie să facem un astfel de studiu asupra dezvoltării tehnologice, pentru că fără dezvoltare tehnologică nu putem trece la următorul nivel al producției. Și și Parlamentul trebuie să contribuie la acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg! Două, cuvin- două minute, domnul Pavel Telicca domnule președinte în ultimii trei ani am vrut mai bună reglementare am vrut o mai mică um, povară administrativă dar am crescut o am vrut o uh, administrație mai simplă am complicat o nu suntem consecvenți și în principiu ne a, a, punem o povară mai mare asupra cetățenilor și a întreprinderilor decât ar trebui și fără să atingem obiectivele dorite. Deci, pentru mine, mai bună reglementare este o prioritate de top. Am avut de-a face cu ea în trecut uh, în uh, domeniul uh, afacerilor, dar și în domeniul administrației. Când vorbești cu întreprinderile, îți vor spune prim, în primul rând acest lucru. Ar trebui să scădem povara administrativă cu 10-15% și asta ne-ar aduce 1% din PIB în plus. Deci este vorba de un element care afectează creșterea și ocuparea. Dar nu este numai ceva ce ține de uh, comisie. Eu uh, voi fi mai sincer decât vicepreședintele. Consiliul n-a făcut nimic. Parlamentul a făcut progrese, dar trebuie să facem mai mult. S-ar putea, o idee ar putea fi un acord interinstituțional pe acest subiect. Uh, Transparența mi se pare esențială pentru o mai bună reglementare. Aș vrea să existe valori ale impactului independente, profesioniste. Aș vrea să văd experți uh, în aceste comitete care fac evaluările uh, și un organ independent care să supravegheze toate aceste lucruri. Aș vrea și ținte financiare, poate ceva foarte ambițios, dar știm că a funcționat în alte locuri, precum în Statele, în Statele Unite. După ce am vorbit cu domnul vicepreședinte, am și eu câteva întrebări similare. Aș vrea să spun că uh, ambițiile domnului vicepreședinte sunt încurajatoare, dar că vrem să vedem rezultate uh, clare și concrete, nu ca în ultimii 10 ani. Mulțumesc foarte mult, domnul Butikofer, numele verzilor, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule Timmermans, am să încerc să exprim trei gânduri într-un minut și jumătate. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că agenda pentru o mai bună reglementare nu devine o scuză pentru o altă agendă a dereglementării. Când mă uit ce a propus Business Europe astăzi, asta nu are de a face cu mai bună reglementare, este distrugerea șanselor de viitor pentru economia noastră prin dereglementare. În acest context este important ca evaluările de impact să rămână un instrument inclusiv, să nu schimbăm politica aici. Trebuie să luăm în considerare costurile, dar trebuie să luăm în considerare și beneficiile reglementărilor. Trebuie să luăm în considerare și care sunt noile piețe care se pot crea. Toate aceste lucruri trebuie să rămână legate între ele. În al doilea rând, acest grup de experți ca, uh, propus de către uh, Comitetul uh, Stoiber. Uh, uh, aici trebuie să lucrăm uh, în detaliu. Uh, reprezentanții consumatorilor din domeniul sănătății, din domeniul mediului, uh, s-au distanțat de aceste propuneri în grupul Stoiber. Trebuie să discutăm în detaliu și cu atenție. Nu avem nevoie de un organism de debirocratizare uh, cât se poate de birocratic. Și în al doilea rând, micro-întreprinderile ar trebui să fie excluse din uh, acest. Uh, n-ar trebui să fie excluse din această reglementare. Mulțumesc, domnule Butikofer. Dominic Martin urmează acum un minut și jumătate. Stimați colegi, salutăm precauțiile întreprinse de comisie înainte de propunerile legislative s-ar părea că se cântăresc și avantajele și dezavantajele opțiunilor politice, că se face un examen al, uh, o examinare a potențialului lor. Nu mă îndoiesc de proprietatea acestor analize, dar sunt foarte multe lobby-uri aici și îmi pun o întrebare privind eficacitatea și costul financiar al acestei metode la capătul zidului, dacă suntem puși cu spatele la zid, imediat ne dăm seama ce s-a întâmplat. Creștere nulă, dezindustrializare, moartea programată a agriculturii și a pescuitului, șomaj endemic, pierderea puterii de cumpărare, eșecul sistemului școlar, de formare profesională, imigrație necontrolată, corupție la toate nivelurile și insecuritate pierderea valorilor și toate celelalte. Dar este foarte adevărat și lucrul acesta este explicat că fiecare analiză de impact susține decizia, dar nu locuiește. Adoptarea unei propuneri este întotdeauna o decizie politică pregătită de Colegiul Comisarilor, care este prezentată de Consiliu și Comisie și votată de Parlament. Deci, domnule președinte, stimați colegi, găsiți dumneavoastră unde este eroarea. Mulțumesc foarte mult. Domnul Mihail Boni, un minut. Panie przewodniczący, w ożywieniu gospodarki... Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a redresa economia europeană, IMM-urile trebuie să joace un rol important. Avem nevoie de un nou spirit spirit de întreprindere, uh, să ne bazăm pe instrumente digitale, astfel reducându-se costurile și se poate ajunge mai bine la clienți, deci se pot crea noi locuri de muncă. Însă povara birocratică nu poate fi un obstacol pentru IMM-uri. Deci evaluarea de impact nu poate fi exclusă pentru IMM-uri. E important uh, să se facă o revizuire, e important ca obiectivele să fie transparente în această legislație, e necesar să avem o descriere clară a eventualei poveri uh, pentru IMM-uri și e fundamental să se facă Uh, o evaluare de impact uh, cu implicarea unui, uh, unui, unui consiliu administrativ sau director independent, deci cu experți independenți care ar putea fi inclusiv numiți de Parlament, dar care să coopereze cu Comisia, pentru că trebuie să acționăm împreună, Comisie, state membre, Parlamentul European, care are un rol foarte important de, ju- de jucat, pentru că poate uh, susține și veni cu soluții complexe uh, și poate interveni și pentru a se reduce povara administrativă pentru IMM-uri pe plan național. Însă, trebuie să venim cu propuneri concrete, nu doar pentru a îmbunătăți condițiile pentru IMM-urile existente, ci și pentru a crea uh, noi întreprinderi. Mulțumesc. Mulțumesc și acum, doamna Antia McIntyre. Un minut. Um, I really welcome Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, observațiile domnului Timmermans din această seară. Cred că înțelegeți cât de important este acest subiect. Evaluările de impact fac parte dintr-o mai bună reglementare și reducerea costului de conformitate cu reglementarea pentru întreprinderile este esențială. Avem nevoie de un cadru de reglementare care să stimuleze inovația, să creeze locuri de muncă calificate și să ne asigure accesul la piețele mondiale. Nevoile uh, întreprinderilor nu sunt toate la fel. Nu există o soluție comună pentru toate. Este nevoie de soluții uh, Uh, individualizate. Noi trebuie să folosim cât se poate de mult uh, unitatea de care uh, dispunem la Parlament pentru evaluările de impact. Aș dori ca evaluările de impact să fie publicate când este publicată o propunere pentru consultări și ar trebui să fie prevăzute de asemenea derogări pentru Uh, pentru micro-întreprinderi. Bună seara, dragi colegi, are acum cuvântul doamna Wikström, spune doamna președinte. Timmermans, de Domnule comisar Timmermans, mă bucur să constat că ne concentrăm pe o mai bună calitate a legislației. Suntem de acord cu acest lucru atât pentru cetățeni cât și pentru întreprinderi. E bine să avem o legislație mai eficientă cu o mai bună eficiență în teren și cred că este foarte bine pentru Parlament, indiferent de partidul politic. Avem această analiză a consecințelor care poate juca un rol foarte important. Eu sunt șefa Comisiei PETI și putem în felul acesta să cântărim lucrurile, vedem cum funcționează și cum nu funcționează. Și putem în felul acesta să definim contururile unei decizii unde cetățenii pot să ceară mai mult. De asemenea, putem să ajutăm concret la realizarea acestei activități pentru că avem instrumentele politice și putem analiza consecințele. Sperăm că veți conduce, veți administra această chestiune cu multă atenție și eu vă voi urmări. Doamna Capel, un minut acum. Danke, Frau Präsidentin. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, domnule vicepreședinte, ați spus cât de importante sunt evaluările de impact pentru ocupare și creștere în Uniunea Europeană și în plus ați spus că întreprinderile mici și mijlocii sunt motorul economiei în Uniunea Europeană. Și așa și este. Europa este Uh, caracterizată de IMM-uri, 22.000 de astfel de întreprinderi care creează 99,8% din locurile de muncă din, din Uniunea Europeană. Mai mai, din acest motiv este nevoie ca legislația și evaluarea impactului să se concentreze mai mult pe uh, IMM-uri. Aș sprijini propunerea domnului Piper. Uh, aceste teste obligatorii privitoare la IMM-uri să fie reinstaurate. Trebuie să se folosească principiul Think Small First. Întotdeauna să ne gândim întâi la întreprinderile mai mici. Președinta întrerupe, are cuvântul acum uh, doamna Sander, un minut și jumătate. Monsieur... Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar, trei sferturi dintre europeni uh, au impresia că Europa dă naștere la prea multă birocrație, prea multe norme care afectează grav credibilitatea Europei și a instituțiilor sale. IMM-urile care reprezintă 99% din întreprinderile europene, sunt primele victime ale acestei situații, iar studiile ne arată foarte clar că toate costurile administrative pentru orice nouă legislație sunt de 10 ori mai mari pentru IMM-uri decât pentru marile grupuri de firme. Comisia Europeană a stabilit proceduri foarte detaliate pentru a se asigura că legislația europeană este mai adaptată și anume cu un test pentru IMM-uri. Din nefericire, acest TES pentru imm nu este obligatoriu și nu este aplicat decât pentru jumătatea noilor texte propuse. Mai rău, proiectul pentru noile linii directoare ale Comisiei eh, privitor la, privitor la analizele de impact nu, nici nu menționează acest test. Pe când o consultare eh, privitoare la reforma Small Business Act este eh, în curs și toate asociațiile de întreprinderi, camerele consulare se mobilizează pentru a-și face auzit glasul, Comisia nu trebuie să dea dovadă de ambiții scăzute. Principiul de a ne ocupa de cei mai slabi și cei mai mici mai întâi trebuie să fie regula, nu excepția, dacă dorim într-adevăr ca Europa să fie utilă și să ajute IMM-urile. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Caras. Un minut acum. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamna președinte. IMM-urile sunt motorul creșterii economice în Uniunea Europeană, dar trebuie să le ușurăm viața ca să poată înflori. De aceea, evaluarea de impact este importantă pentru a ne asigura că legile sunt potrivite, că funcționează atât pentru firmele mari cât și pentru cele mici. Totuși, în conformitate cu cele spuse de Comisia, costul IMM-urilor este de 10 ori mai mare decât pentru firmele mari pentru a se conforma cu regulile și n-ar trebui să fie așa. Comisia trebuie să se pună în locul acestor IMM-uri care n-au nici timpul și nici resursele pentru a participa la consultări, așa încât vreau să știu ce acțiuni sunt prevăzute pentru a ajunge la IMM-uri și pentru a evalua impactul unei propuneri legislative. Mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru, l-acceptați, domnul Bogovici. Domnul Bogovici, cartonaș albastru. Am o întrebare. E de fapt un comentariu. Cred că ar trebui să definim mai clar unde pot fi simplificate aceste proceduri. Achizițiile publice reprezintă un domeniu unde IMM-urile se confruntă cu multe probleme. Este o zonă unde sunt foarte multe diferențe între statele membre. Sunteți de acord cu mine? Cartonașul albastru este rezervat întrebările, dar oricum ați formulat uh, o întrebare. Doamnă, vreți să răspundeți timp de 30 de secunde? Îmi pare rău, dar n-am auzit uh, interpretarea, așa că n-am cum Cred că a fost într-o altă limbă decât în limba. Domnul Bogovici a făcut mai degrabă un comentariu, dacă vreți să auziți comentariu Trecem mai departe la domnul Gambuș. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Timmermans, în primul rând aș dori să subliniez importanța specială pentru IMM-uri a unei evaluări de impact adecvate a normelor europene de către Comisie. În, Catalon, în Catalonia, de acum, acum trei ani, guvernul a aprobat cinci legi pentru a reduce birocrația pentru IMM-uri, pentru că ele sunt cele care uh, se înfruntă cu cele mai mari dificultăți pentru a face față noilor cerințe administrative și legale. Și nu trebuie să uităm că ele sunt cele care furnizează 7% din locurile de muncă în Europeană. Deci e necesar să ne gândim mai întâi la scară mică Așa și scrie și în uh, Small Business Act. Să nu uităm că IMM-urile sunt adevăratul motor al economiei europene, după cum uh, uh în Spania reprezintă 99,8% din totalul întreprinderilor. Ele sunt cele care creează ocupare, care, cre, uh, care creează locurile de muncă și uh, protecția lor trebuie să ne ghideze acțiunea politică. Deci angajamentul Comisiei de a revizui periodic normele de valoare de impact pentru a le îmbunătăți este un pas în direcția corectă, însă poate nu e suficient. În contextul actual trebuie să fim mai ambițioși și să avem niște linii directoare mai eficiente și care să ajute într-adevăr îmbunătățirea aplicării și eficacitatea și simplitatea normelor europene pentru o mai mare productivitate, pentru creștere economică, pentru crearea de locuri de muncă. Mulțumesc pentru atenție. Merci, monsieur Ștefanec. Mulțumesc și acum un minut, domnul Ștefanec. Ďakujem pekne rozhodnutia na európskej úrovni ovplyvňujú viac než five hundred. deciziile luate la nivelul uniunii europene influențează peste cinci sute de milioane de oameni deci este esențial să cunoaștem implicațiile deciziilor noastre. Calitatea evaluărilor de impact este importantă pentru evoluția Uniunii Europene. Trei elemente. În primul rând, considerăm că crearea de locuri de muncă este prioritatea numărul 1. Orice propunere trebuie văzută prin această perspectivă. Acest lucru include și IMM-urile, care sunt cei mai mari angajatori. Apoi, Comisia Europeană a uh, identificat 10 domenii prioritare. Ar trebui să cunoaștem care este efectul legislației în aceste domenii, astfel încât să nu creăm reglementare contraproductivă. Și nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez rolul esențial al Parlamentului European ca instituție unică aleasă la nivel european. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu Comisia Europeană la acest dosar. Mulțumesc, spune președinta. Are cuvântul doamna Paunova, un minut și jumătate. gospodin comisar, vă... Bună seara, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Foarte adesea vorbim despre cum putem uh, îmbunătăți mediul de afaceri și cum putem uh, să ajutăm societățile să aibă acces la, cre- la, la credite. Accesul la credite este foarte important. De asemenea, trebuie să prioritizăm reducerea acestor povere administrative, pentru că sunt uh, priorități pentru noua comisie. Dumneavoastră faceți parte din această comisie și vă străduiți să ajungeți la o reglementare mai bună. Vă felicit pentru prezentarea foarte interesantă de mai devreme. Principiul important care ar trebui să se aplice ar fi lucrurile mai mici întâi și un test obligatoriu pentru IMM-uri ar fi binevenit pentru a evalua impactul. IMM-urile se confruntă cu o concurență foarte mare, deci cea mai mică reducere a poverii administrative poate să fie foarte importantă. Mi se pare inacceptabil faptul că noile orientări nu menționează testul pentru IMM-uri. Ar trebui să fie introdus acolo ca element obligatoriu în ceea ce privește evaluarea de impact și ar trebui să fie văzut. Mulțumesc foarte mult! Acceptați uh, un uh, cartonaș albastru de la doamna Grapini? Nu-l accept. Bun. Trecem mai departe la domnul Lavrieux. Oui, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca și eu să-mi respect timpul de vorbire alocat. Vă voi spune că informațiile pe care ni le-a adus Comisia Europeană despre analiza de impact mă fac să reamintesc interesul inițial al acestui exercițiu. Această analiză trebuie să fie uh, în slujba muncii legislative și de reglementare în Europa este indispensabil aceasta pentru a face o prezentare obiectivă a deciziilor luate de instituțiile noastre care sunt uh, cuprind constrângeri pentru statele membre, așadar în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni înseamnă constrângeri, dar trebuie să fim foarte vigilenți. Aceste studii nu trebuie să fie o sursă de reglementare încă mai stufoasă și asta nu ar face decât să dăuneze libertății de întreprindere. Aici aș dori să atrag atenția Comisiei Europene în ce privește lipsa de flexibilitate, ca să nu spun rigiditatea oarbă anumitor analize și dați-mi voie să închei uh, cu un sfat sau o butadă. Să nu trebuiască într-o bună zi să facem niște studii de impact în legătură cu impactul studiilor de impact. Mulțumesc! Mulțumesc și cu asta am încheiat lista uh, vorbitorilor, cel puțin înaintea uh, listei intervențiilor spontane. Are cuvântul doamna Șuica, un minut. Ah, da Mulțumesc. Am auzit că 85% din întreprinderi sunt IMM-uri și că sunt foarte importante pentru economie. Domnule Timmermans, ambițiile dumneavoastră sunt încurajatoare și, după cum ați spus, um, sunteți ambițios în acest domeniu și aveți nevoie de ajutor, de sprijinul nostru. Însă am o întrebare. Acest organism independent care ar garanta credibilitatea legislației europene ei bine, v-am creat deja pe dumneavoastră și portofoliul dumneavoastră. Asta înseamnă că vor exista suprapuneri. Este necesar să fie cine, altcineva care să controleze Comisia Europeană? Dacă evaluările de impact sunt făcute bine, dacă legislația este simplificată, dacă legislația poate fi ușor implementată, de ce mai avem nevoie de un organism independent? Aș vrea să ne explicați acest lucru în, ultim, în intervenția noastră finală. Mulțumesc, domnul Caputo. Grazie, președinte. La valutazione din... impact... Mulțumesc. Evaluarea de impact e făcută pentru a prevedea probabilele consecințe ale unei legi asupra cetățenilor și economiei. Totuși, adesea nați controverse. Cred că marea provocare cu care se înfruntă noua comisie e să facă niște mecanisme de valoare de impact fără uh, imperative politice, ci să se bazeze doar pe probele științifice. Sunt numeroase exemple în care responsabilii politici europeni uh, nu au ținut cont de, de probele științifice. Chiar când era vorba de uh, domenii strict tehnice, tre- cred că trebuie un nou sistem de colectare a probelor în uh, Comisia Europeană și să nu se mai pună, să nu se mai țină cont de ordinele politice. Uh, Uh, să se bazeze lucrurile doar pe probele științifice. Asta ar fi important pentru a garanta că evaluările comisiei sunt eficiente, independente și transparente. Merci. La parole. Mulțumesc. Acum domnul Polčak uh, așteaptă cu nerăbdare să ia cuvântul. Un minut, vă rog. Chine, uh, vážený pane mm, comisare. Mulțumesc foarte mult, domnule, doamnă președinte, domnule comisar. Vreau să subliniez că în acest domeniu am un mare interes. Sunt avocat și firește că milioane de cetățeni cer legislație de calitate foarte bună. M-a surprins momentul în care comisarul a propus schimbarea unor legi care sunt valabile. Propunerea nu este însoțită de o traducere a textului de modificare, deci nu se poate compara textul existent cu noul text propus Lucrul acesta ar trebui să se schimbe. Și de asemenea, cred că ar trebui să evaluăm impactul principiului subsidiarității, mai ales în, pentru a vedea care este valabilitatea acordului de la Lisabona, tratatului de la Lisabona și dreptul Parlamentului. Mulțumesc, domnul Ferreira, un minut. Obrigado, senhora Presidente. Domnule Comissário. Eh, doamnă președintă, domnule comisar. Dumneavoastră ne puteți spune aici cum anume să facem mai riguroase, mai credibile, mai solide aceste evaluări de impact ale Comisiei Europene, pentru că cred că e vorba Uh, uneori de o simplă formalitate care nu pune niciodată sub semnul întrebării interesele lobbyurilor care definesc până la urmă propunerile de lege ale Comisiei Europene. Nu, acest instrument din nou nu are legitimitate. Dumneavoastră ați vorbit despre IMM-uri. Uh, dar de fapt puneți în practică politici de sărăcire care zdrobesc pur și simplu piața internă de care depind aceste MM-uri, așa cum s-a întâmplat în Portugalia prin intervenția Troicăi. Dumneavoastră ascultați de ce spun marile grupuri economice. Privatizările unor sectoare strategice ale economiei uh, nu au făcut decât să subjuge IMM-urile uh, și președinta întrerupe. Mulțumesc și acum are cuvântul în final domnul Timmermans. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc interpreților, căci oratorii vorbesc atât de repede încât sunt uh, impresionat de munca interpreților. În al doilea rând, dați-mi voie să elimin o neînțelegere. Evaluarea de impact pentru IMM-uri a făcut parte din evaluările de impact ale Comisiei, face parte din aceste evaluări și va continua să facă parte din evaluarea de impact. Singurul lucru pe care vreau să-l fac este să îmbunătățesc această evaluare. Cred că nu este suficient de bună acum. Să vă explic cum funcționează lucrurile. Serviciile Comisiei sunt responsabile ele însele de evaluarea impactului. Această evaluare a impactului este apoi, apoi analizată de comitetul, de Consiliul Uh, referitor la evaluarea de impact și până acum 40% din aceste evaluări erau trimise înapoi pentru că nu erau suficient de bune. Deci uh, eu sunt conștient de faptul că uh, serviciile comisiei ar trebui să facă o treabă mai bună în a incorpora aceste evaluări. Ceea ce facem acum este să revizuim orientările pentru a face o treabă mai bună. Iar contribuțiile din această seară sunt foarte valoroase pentru mine pentru a mă asigura că uh, argumentele dumneavoastră sunt incluse în dezbaterea pentru orientări mai bune. Premisa că evaluările de impact nu s-ar mai face pentru IMM-uri nu corespunde realității. Aproximativ 93% din propuneri au o evaluare a impactului întreagă sau parțială pentru IMM-uri. Cred, de asemenea, că am putea îmbunătăți Consiliul uh, care se ocupă de valorile de impact și asta asigurându-ne că cei care fac parte din acest Consiliu sunt persoane cu experiență, dar sunt și cât se poate de independente și că vor spune lucrurilor pe nume dacă reiese că Comisia nu își face treaba cum trebuie. Deci acest uh, Consiliu și compoziția sa sunt importante. Unii dintre noastre ați spus că acest Consiliu ar trebui să fie eliminat din Comisie. Eu nu sunt de acord. Cred că ar trebui să rămână în sânul Comisiei, pentru că ceea ce facem este să evaluăm proiecte de legislație propuse de Comisie înainte ca aceste proiecte să ajungă la Parlament și la Consiliu. Deci, dacă doriți o evaluare a impactului pentru toată legislația europeană, poate putem să discutăm cu Parlamentul, să vedem cum se organizează Parlamentul, să învățăm unii de la alții, să vedem și uh, ce ar putea face Consiliul uh, să ne ajute. Evaluarea impactului este menită să vadă care este impactul asupra societății în sensul extins. Nu numai dacă din punct de vedere juridic este bine um, formulată legislația, este vorba și de impactul economic, social, impactul de mediu al legislației. Uh, toate aceste elemente sunt foarte importante pentru o mai bună reglementare. Domnul Telicica propunea să avem și obiective sau ținte financiare și asta pentru o mai bună reglementare, nu pentru evaluare de impact. Și cred că și domnul Butikofer uh, s-a referit la asta. O mai bună reglementare nu înseamnă dereglementare, nu înseamnă mai puțină reglementare. O mai bună reglementare poate să însemne înlocuirea 28 de, de legislații naționale printr-o singură legislație europeană. Dar asta poate să însemne și ca Uniunea Europeană să se abțină de la a adopta legislație, acolo unde diferențele între statele membre sunt atât de mari încât o legislație la nivel european unică ar face lucrurile atât de complicate încât uh, ar fi o povară mult prea mare pentru, de exemplu, IMM-uri. Iar abordarea mea va fi pur rațională. Nu este o chestiune ideologică, de politică, de partid. Este o chestiune de cum obținem obiectiv, cum atingem obiectivele de creștere durabilă în Uniunea Europeană fără a pune o povară neadecvată și inutilă asupra cetățenilor și întreprinderilor europene. Asta mi-am propus pentru următorii cinci ani. De asemenea, cred că trebuie să revizuim legislația actuală nu am uh, făcut asta cu mare succes în ultimul timp uh, ca Uniunea Europeană și domnul ca s-a referit uh, pe bună dreptate la această problemă. Și doresc să am un dialog cu Parlamentul dumneavoastră pentru a vedea cum putem să eliminăm legislație care este învechită și care nu își mai atinge obiectivele pentru care a fost prevăzută. Sunt de acord cu cei care spun că trebuie să ne gândim întâi la un nivel mic, think small first, în primul rând pentru că sunt atât de multe IMM-uri în Uniunea Europeană, dar și pentru că este mult mai ușor să ajuți IMM-uri decât să ajuți marile întreprinderi. Pentru că dacă ajuți IMM-urile, IMM-urile um, eliminând chiar o mică parte din uh, povara ce le este impusă, um, creșterea și progresul este foarte rapid și vizibil. Însă, în ziua de astăzi, IMM-urile nu au senzația că um, le ușurăm povara. După cum mulți dintre dumneavoastră ați spus, IMM-urile au senzația că uh, Uniunea Europeană nu mai adaugă greutate la povara lor. Și ar trebui să facem, să facem ceva în acest sens împreună. Pentru a ajunge la final, doamnă președinte. Da. IMM-urile vor rămâne parte a evaluărilor de impact, da, trebuie să avem evaluări de impact mai bune decât în ultimii ani, da, asta face parte din exercițiul de mai bună reglementare ce va fi complicat, dar uh, foarte necesar pentru creșterea în Europeană și, da, Comisia Europeană uh, își asumă un angajament foarte puternic pentru a se asigura că uh, Parlamentul European are un cuvânt de spus în uh, acest sens. Și toate acestea vor fi incluse în orientările pe care Comisia le va, adăuga, le va adopta în curând. Mulțumesc, spune doamna președinte. Dezbaterea se încheie. Votăm joi. Trecem la ultima parte a uh, ordinii noastre de zi de astăzi cu intervențiile cu durata de un minut. Începem cu domnul Hayes. Un minut. Thank you.